Uh, good morning, dear members of. Stimați uh, membri ai adunării parlamentare Euronest, co uh, sugerează să începem activitatea noastră de astăzi, însă înainte de a ne ocupa de ordinea de zi, aș dori să îi informez pe membrii adunării parlamentare euronesc. Ieri, Parlamentul European, componenta Parlamentului European a votat cu unanimitate de voturi alegerea unui copreședinte, un uh, politician bine cunoscut din Bulgaria, domnul Kirilov. Deci aș dori să vă rog să îl uh, felicităm pe domnul Kirilov și să-i uh, urăm succes în uh, activitatea viitoare. În orice caz, la fel de mult succes și o activitate la fel de fructuoasă precum predecesorul său, domnul Cristian Viginen. Și acum vom continua cu ordinea de zi care a fost adoptată ieri. Vom trece la punctul de pe ordinea de zi numărul 9 și aș dori să vă invit la un schimb de vederi cu reprezentantul Comisiei Europene și cu doamna Sidonia Elizabeta Iergeievska, care este raportor de la uh, Comisia de Bugete a Parlamentului European în ceea ce privește rezultate obținute cu privire la cheltuielile în parteneriatul uh, estic și, de asemenea, uh, starea actuală cu privire la cadrul financiar multianual. Deci, în primul rând, aș dori să dau cuvântul îi dau cuvântul uh, domnului Vijay Har Harfaj care este șef de unitate, reprezentanta Comisiei Europene de la Direcția Generală Politici Externe. Vă rog 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îmi cer scuze în numele domnului comisar Lewandowski, care nu ne poate onora cu prezența. Vă transmite salutări și urează succes acestei a treia uh, sesiuni Euronest. Uh, el m-a rugat să îl uh, înlocuiesc, va trebui să vă mulțumiți uh, cu mine și îmi cer scuze încă o dată pentru faptul că îl înlocuiesc. Sunt vice Barhaci, sunt șef de unitate la Direcția Generală Acțiuni Externe. E vorba de titlul 4 din bugetul Uniunii Europene. După cum știți, bugetul pentru acțiune externă acoperă foarte multe domenii toate țările în curs de dezvoltare, toate țările vecine, toate țările uh, care se află în proces de extindere și toate țările cu care avem uh, relații, de exemplu țările emergențe, emergente și așa mai departe. În acest context, politica de vecinătate este foarte importantă pentru noi. Noi încercăm să facem o legătură între această politică și bugetul ca atare. Politica de vecinătate reprezintă cam 25% din bugetul total pentru acțiune externă. Iar politica de vecinătate, în această politică, uh, diviziunea între uh, partea estică și partea sudică o reprezintă o treime uh, din acest buget. Dar sigur că se va schimba cu schimbarea cadrului multianual financiar, cadrului financiar multianual, în cer scuze, care se află în discuție, e vorba de cadrul din 2014 până în 2020. Deci, trecem prin vremuri foarte interesante și foarte importante. Parteneriatul uh, răsăritean sprijină cooperarea bilaterală, care reprezintă 60 până la 70% din uh, fondurile totale disponibile, apoi cooperarea regională și cooperare interregională, de exemplu programe precum Erasmus și Mundus, care nu fac parte din uh, dimensiunea externă, dar care își aduc contribuția la acțiunea externă. Uh, fondurile uh, se bucură, deci sunt uh, alocate bugetelor, proiectelor și așa numitului blending. Deci noi convingem Banca Europeană de Investiții să, prin garanțiile pe care noi le oferim, ca banca să acorde finanțare suplimentară, ceea ce înseamnă că fondurile cresc proporțional. Știu că e vorba de buget, de bani, să nu uităm că ce ne interesează însă nu sunt banii, ci politicile și eficiența lor. Banii nu reprezintă decât un vector, un mijloc. Ce, acesta a fost și obiectivul nostru și de aceea, în uh, ultimile priorități pe care le-am uh, stabilit, am ajuns la concluzia că cei care cheltuiesc mai bine primesc mai mulți bani. Deci, principiul nostru este more for more există foarte multe uh, provocări. De exemplu, încercăm să facem uh, legătura între finanțare și asistență. De asemenea, trebuie să implicăm mai mult uh, factori implicați, societatea civilă, statele membre, de asemenea. Încercăm să simplificăm programarea financiară, pentru că programarea uh, o prea îndelungată uh, Uh, duce la pierderea de bani, deci vrem să facem mai puțin, să simplificăm, să facem mai mult în mai puține uh, domenii. De asemenea, încercăm să ne asigurăm că capacitatea de absorpție a beneficiarilor este uh, sporită și apoi încercăm să obținem sinergii între programe. De exemplu, Erasmus, după cum știți, este un program pentru studenți, pentru schimburile de studenți. Scopul nostru este să ne asigurăm că programul Erasmus este integrat în politicile pentru acțiune externă în acest caz politica de vecinătate. Și încercăm și să găsim noi modalități de cooperare. Una dintre aceste modalități o reprezintă cooperarea mai strânsă cu sectorul privat, de asemenea încercăm să cooperăm și cu societatea civilă, dar încercăm uh, să uh, încurajăm așa numitele trust funduri, deci uh, încercăm să încredințăm banii unor persoane abilitate să le, uh, să le cheltuiască mai bine. Deci aceste fonduri sunt create de către comisie și apoi uh, invităm și alți participanți să uh, finanțeze sectorul privat, sectorul uh, neguvernamental, uh, membrii din familia ONU și așa mai departe. Acum aș dori să vă uh, spun unde ne aflăm în ce privește cadrul financiar multianual, CFM-ul. În primul rând, așa cum am spus, vremurile în care ne aflăm sunt foarte interesante. Ne aflăm la sfârșitul unei perioade de uh, programare și la începutul unei următoare. Deci anul, ultimul an este anul 2013 am avut 57 de miliarde pentru această perioadă de programare financiară, pentru toate acțiunile externe, dintre care 13,4 miliarde au fost alocați politicii de vecinătate. În actualul cadru financiar uh, am dorit să existe 70 de miliarde uh, conform politici, uh, propunerii Comisiei din 26 iulie 2011. Consiliul a analizat-o și a ajuns la concluzia că se pot acorda doar 58,6 miliarde. E o, în stadiu de propunere, sigur că și Parlamentul European va trebui să se pronunțe, dar în orice caz acestea sunt ultimile cifre și ba, pe baza acestor uh, cifre uh, credem că instrumentul european de vecinătate va primi 15,4 miliarde, ceea ce va reprezenta 25% din uh, suma totală. Chiar dacă nu e vorba decât, e vorba de o 16% o reducere față de propunerea comisiei și mi-a uh, expirat timpul, tocmai mă apropiam de sfârșit, o să răspund și la întrebări, mulțumesc. Mulțumim uh, domnului Bardvaci. Probabil că ne veți mai spune lucruri și când veți răspunde la întrebări. Acum îmi revine plăcerea să dau cuvântul doamnei Ierejevska, care Uh, are 5 minute pentru o prezentare introductivă. Uh, um, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că îmi face o mare plăcere și e o onoare pentru mine să particip la această adunare parlamentară pentru a vă prezenta ce facem noi la Comisia de Bugete a Parlamentului European în contextul parteneriatului estic. Deci, încă o dată, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați acordat-o. Uh, Aș dori acum să vă prezint uh, activitatea concretă și un eveniment uh, important care a avut loc la Comisia de Bugete. E vorba de o audiere cu privire la finanțarea parteneriatului ESIC. A fost o audiere cu experți Uh, în Parlamentul European e vorba de uh, universitari, de uh, persoane care activează în acest domeniu al instrumentelor care finanțează parteneriatul estic și la această audiere au participat și deputați de la Parlamentul European. Deci acum doresc să folosesc această ocazie de astăzi pentru a vă prezenta rezultatele acestei reuniuni, dar și pentru a asculta reacția dumneavoastră. Nu o să repet tot ce s-a spus în legătură cu sumele propriu-zise. Vreau să mă refer acum la câteva probleme sau câteva provocări care au fost identificate în legătură cu finanțarea. Principala concluzie a dezbaterii uh, respective o reprezintă că avem sentimentul că fondurile pentru parteneriatul estic nu duc la uh, rezultate concrete pe plan politic sau social. Am mai discutat uh, un aspect, respectiv că cetățenii de rând din țările din acest parteneriat estic nu știu că uh, sunt uh, investite fonduri europene în țările respective și eu cred că după patru ani de la lansarea acestei inițiative, a sosit momentul acum să ne gândim, să facem un bilanț și e momentul potrivit pentru că, așa cum s-a spus, va începe o nouă perioadă de programare, un nou cadru financiar multianual. Care este problema principală? Uniunea Europeană a cam pierdut din avânt în uh, parteneriatul, în țările din parteneriatul estic și din vecinătatea estică, pentru că aceste țări nu primesc deocamdată o perspectivă clară de uh, aderare. Ceea ce, din păcate, înseamnă că foarte mulți parteneriați estici nu consideră uh, politica europeană de vecinătate ca uh, fiind o inițiativă a lor. Deci, în consecință, nu sunt uh, răspunzători, nu se consideră răspunzători pentru uh, succesul programelor derulate în aceste uh, țări cu banii europeni. Pentru multe țări, acest instrument uh, european de vecinătate și parteneriat uh, reprezintă un instrument financiar pe termen scurt cu obiective pe termen scurt, cu beneficii pe termen scurt, uh, ca uh, un instrument tehnic, într-un domeniu tehnic, care sunt uh, importante pentru aceste țări, dar nu văd acest instrument ca un instrument pentru a sprijini schimbări profunde, fundamentale, constituționale, constituționale bazate pe aplicarea de plină a modelului european. O altă provocare o reprezintă că instrumentul european de vecinătate și parteneriat are un buget pe șapte ani și care au fost împărțiți de la început între statele membre individuale. Și deci am identificat o problemă la audierea de care vă vorbeam, respectiv că statele membre nu sunt suficient încurajate să se implice în uh, reforme de implementare, pentru că, indiferent de progrese, sunt sigure că vor primi banii, banii care au fost alocați inițial. Deci, nu există un stimulent suficient de puternic. Eu cred că ar trebui să discutăm încă o chestiune, respectiv că cu acest buget limitat, din punctul meu de vedere, nu e vorba de sume mari, aceste fonduri sunt prea fărâmițate, sunt uh, alocate prea multor priorități pentru a avea un rezultat concret în vreun domeniu. Și sper ca în uh, dezbaterea de astăzi cu dumneavoastră să discutăm aceste uh, probleme, pentru că știu că <clears throat> aceste aspecte nu sunt noutăți pentru dumneavoastră, ci uh, s-au propus soluții pentru ele în noul uh, program, în noua perioadă de programare financiară, dar cred că fără implicarea și participarea dumneavoastră nu putem să uh, îmbunătățim aceste programe. Trebuie să obținem progrese uh, pe planul eficienței, al um, delimitării uh, programelor, dar și prin implicarea cetățenilor. Iată ce aveam uh, eu de spus, dar aș mai adăuga ceva pe plan tehnic. La Parlamentul European vom uh, publica concluziile acestei audieri, o să primiți uh, o copie, astfel încât să uh, vedeți care au fost contribuțiile experților. Întotdeauna m-a interesat și mi se pare foarte interesant să ascultăm și contribuția dumneavoastră, pentru că acum pregătim programarea pentru următorii șapte ani. Dragi colegi, domnul Barthoat și doamna și doamna uh, că au vorbit. Acum uh, lansăm dezbaterea. Avem uh, cam o jumătate de oră la dispoziție uh, și pentru fiecare parte avem un sfert de oră. Din câte am înțeles, domnul Geran Form ar dori să ia cuvântul primul. Domnul Farm, vă rog, aveți cuvântul. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun câteva cuvinte din punctul meu de vedere. Sunt vicepreședinte al grupului SND la Parlamentul European și sunt responsabil pentru aspectele financiare. Este unul dintre lucrurile de care mă ocup cu adevărat. Și aș vrea să încep subliniind cât de important este parteneriatul uh, acesta de vecinătate. Ne oferă o mare șansă uh, de integrare reciprocă, benefică și cooperare. Este foarte important uh, ca un cadru politic să aprofundăm relațiile cu țările din vecinătate, dar trebuie să ne bazăm pe principii de responsabilitate uh, împărtășită, condiționalitate și valori. Este foarte important ca în contextul cadrului financiar multianual să ținem cont de mai multe aspecte. Uh, Instrumentul pentru vecinătate de multe ori a fost subfinanțat. Această tendință uh, este îngrijorătoare și pare a continua. Aceasta este una din uh, zonele de cheltuieli uh, asupra căreia trebuie să ne aplicăm în continuare. Consiliul în februarie a stabilit uh, că trebuie făcută o economie de 100 de miliarde în acest sens. De aceea, dimensiunea externă din CFM a fost redusă cu 16% în comparație cu propunerea deja modestă a Comisiei. A fost uh, redusă chiar și în comparație cu actualul CFM, ceea ce arată că este o descreștere în termeni reali asistența pentru dezvoltare, pentru realizarea uh, obiectivelor mileniului, dar și uh, viitoarea finanțare pentru instrumentul viitor de vecinătate, sunt așadar, uh, beneficiază așadar de un buget redus. Ținând cont de distribuția indicativă a resurselor, prezentată de comisie, finanțarea pentru instrumentul de vecinătate din 2013-2014 va fi redusă cu aproape 13%. Negocierile nu sunt încheiate, așadar includem uh, aceste țări uh, din parteneriatul estic în aceste negocieri și considerăm că ele ar putea avea o influență decisivă asupra discuțiilor. Important este să ne concentrăm pe aspectele cele mai importante, așa cum a spus și Sidonia, eficacitatea și eficiența să fie îmbunătățite, investi investițiile să meargă țintit în sectoarele uh, care au nevoie de bani. Din păcate, multe sectoare importante vor rămâne subfinanțate. Așadar, sper că, ținând cont de uh, importanța strategică a vecinătății noastre, negocierile asupra CFM-ului uh, vor merge pe direcția cea bună, așa încât să nu se repercuteze prea puternic asupra acestui instrument de colaborare cu vecinătatea. Mulțumesc, dau acum cuvântul uh, domnului Bargracian. Patru minute. Just I would like to underline that. Aș vrea să subliniez aspecte importante ale politicii de vecinătate. Avem nevoie de mai multe mijloace financiare, de o finanțare suplimentară. Datorită orientării Uniunii Europene, putem observa că în anumite țări, inclusiv în Armenia, instituțiile democratice sunt uh, în dezvoltare Așadar, uh, se poate uh, citi și în presă că s-a înregistrat un progres. Însă, în orice caz, atunci când o țară și-a ales deja calea, integrarea europeană, atunci ea trebuie să fie sprijinită. Și nu cred că există un loc de a face economii, pentru că dacă se fac aici economii, atunci probabil că se va plăti mult mai mult pe viitor. Acesta este motivul pentru care doresc să subliniez și să vă spun că creșterea finanțării pe de o parte va obliga aceste țări să își urmeze obligațiile din documentele semnate, să urmeze strict politicile de integrare europeană iar în ceea ce privește politicile de macroeconomie guvernamentale, politicile sociale, lucrurile vor fi uh, complicate pentru că ne confruntăm cu o polarizare socială și, de asemenea, trebuie să ajutăm aceste țări să se modernizeze în termeni democratici, să fie mai responsabil pentru politicile implementate. Pentru că, de multe ori, uh, reducerea finanțărilor sau reformele pe jumătate sunt uh, mai rele decât uh, lipsa reformelor. Vă mulțumesc! Mr. mulțumesc, domnule Bagracian, mulțumesc pentru că ați folosit o versiune prescurtată a discursului dumneavoastră și am câștigat astfel timp. Acum aș vrea să întreb Cine dintre cei care fac parte din componenta Parlamentului European dorește să adreseze întrebări? Observ că nimeni nu dorește să facă acest lucru, așadar dau cuvântul domnului Belangin din partea delegației ucrainiene. Уважаемые коллеги, я разделяю справедливое замечание докладчика. Stimați colegi, mijloacele financiare sprijină activitatea Euronest, însă activitatea Comisiei și rapoartele despre care am auzit reprezintă baza proiectului nostru. Așadar, aceste finanțări pe proiectele noastre trebuie continuate. Statele din Europa de Est uh, trebuie să vadă rezultatele. Noi suntem la începutul acestui drum, iar rezultatele vor vorbi de la sine. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Și acum voi da cuvântul domnului Höckmark din partea Parlamentului European. Gunnar, două minute, te rog. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun că, din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al grupului meu politic, care merge cam pe aceeași linie ca cea prezentată de domnul Farm mai devreme, prioritățile uh, parteneriatului răsăritan trebuie să se reflecte în modul în care negociem CFM-ul. Pentru că este una dintre chestiunile cele mai importante pe care le abordăm în prezent și observăm că există multe șanse în ceea ce privește investițiile în infrastructură în uh, mai multe direcții, cum ar fi energie, transporturi sau alte direcții. Și sigur că este important să ne asigurăm că există această flexibilitate în bugetul general, dar este la fel de important și doresc să subliniez acest lucru, ca proiectele pe care le discutăm să fie consecvente, să în, urmărească obiectivele uh, cooperării între noi și parteneriatul Euronest. Aceste lucruri se vor discuta și la summitul care se va desfășura mai târziu. Este important ca pregătirile din fiecare țară participantă să fie consecvente cu obiectivele Euronest, adică deschiderea piețelor, deschidere pentru competiție. Permiteți-mi să dau și un exemplu. Dacă investim în uh, infrastructură comună în domeniul energetic, este important să putem aplica diversele reguli în domeniul competiției peste tot, pentru că nu dorim ca investițiile în infrastructură să nu meargă pe aceleași rute și să nu uh, fie aplicată aceeași legislație. Avem nevoie de o piață energică, a energiei dinamică. Așadar, uh, Domnule președinte, din punctul nostru de vedere este foarte important să ne asigurăm că putem aloca mai multe resurse, mai multe oportunități pentru investiții în vecinătate. Și uh, lucrurile nu trebuie uh, neglijate. Acesta este unul dintre aspectele cele mai importante pentru noi. Investițiile trebuie să fie compatibile cu obiectivele noastre generale în contextul acordurilor de asociere și a unei cooperări consolidate. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Pe lista mea o am pe doamna Magraze din partea delegației georgiene. Două minute, vă rog. Da. Mulțumesc, mulțumesc pentru această posibilitate de a mă adresa Parlamentului European. Poate că știți, noi tocmai am uh, format un forum uh, pentru femei și cred că împuternicirea femeilor uh, reprezintă o cale de democratizare a acestor țări din estul Europei. Și poate că vom avea posibilitatea să ne întâlnim cu membrii ai forumului pentru femei, nu numai în timpul acestei sesiuni, dar și între sesiuni. Poate ar fi posibil să putem organiza un astfel de eveniment și să sprijinim anumite proiecte care vor fi pregătite uh, de acest grup de femei. Ar fi un lucru benefic pentru că uh, Înțelegeți că participarea femeilor la nivel local și în politica internațională joacă un rol foarte important pentru uh, dezvoltarea democratică a țărilor noastre. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Există alți membri ai adunării care doresc să ia cuvântul, să facă observații sau să adreseze o întrebare? Observ că nu este cazul atunci uh, putem considera că am câștigat puțin timp și îndrăznesc să solicit să intervin eu personal pentru a face o observație subcintă. Aș dori să adresez acest comentariu și întrebarea mea copreședinților. În trecut, de multe ori, membrii ai uh, partenerilor este europeni au adresat întrebarea referitoare la finanțarea neadecvată pentru diferite proiecte în cadrul politicilor uh, cu privire la parteneriatul de Est. S-a comparat această inadecvare a finanțării cu cea a altor nemembri ai Uniunii Europene, cum ar fi Serbia, Turcia și în comparație cu aceste două țări, finanțarea diferitelor proiecte în cadrul parteneriatului estic pare a fi cu totul neadecvată. Așadar, mă întreb dacă aceste sentimente care au fost exprimate de multe ori uh, în cadrul uh, parteneriatului estic este fundamentată. Mulțumesc! Dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, Acum îi voi ruga pe copreședinți să facă un comentariu referitor la ceea ce s-a spus. Domnul Hardwaj. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt întru totul de acord cu 99,9% din ceea ce s-a spus. În special cu ceea ce a spus domnul Farm. Cred că are dreptate pe deplin. Comisia a făcut o propunere în ceea ce privește CFM-ul, despre care noi am crezut că este ambițioasă, dar de fapt era modestă în realitate. Și uh, Consiliul uh, a considerat-o mult prea ambițioasă și a redus și mai mult bugetul. Sunt de acord că dacă Parlamentul ne poate ajuta, este cu atât mai bine. Și acestea fiind spuse, Ceea ce dorim este ca uh, ceea ce avem să poată fi folosit în manieră flexibilă. Flexibilitatea este o dimensiune foarte importantă, așa cum a spus și doamna Cernețchi. Această flexibilitate uh, este importantă atât în ceea ce privește revizuirea intermediară, dar uh, este importantă și flexibilitatea în ceea ce privește transferurile din, din, între diversele capitole bugetare. Așadar, noi căutăm orice tip de flexibilitate care poate exista astfel încât să fie introdusă în cadrul financiar multianual. Ultimul instrument, atunci când am analizat politica pentru parteneriatul de Est, se făcea o divizie între Est și uh, Sud și uh, diferența era uh, două treimi, o treime. Bugetul se bazează pe nevoi, așadar nu există o predefinire, o treime, două treimi, ci întotdeauna se ține cont de nevoile punctuale din momentul respectiv. Rubrica 4, uh, în ceea ce privește cheltuielile uh, externe, trebuie revizuită. Oricând uh, există nevoia de a reacționa, fie că este vorba în zona mediteraneană, fie că este vorba ca urmare a primăverii arabe, fie că este vorba despre un răspuns uh, ca urmare a unui tsunami, noi încercăm să căutăm fonduri uh, de la această rubrică 4, ceea ce uh, pune presiune mare asupra instrumentelor de parteneriat. Mă voi opri aici și voi răspunde eventual alte întrebări mai târziu. Președintele, mulțumesc, domnule Bardwatch. Și acum voi da cuvântul doamnei Iedrievska pentru a ne oferi răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez câteva dintre aspectele unde mai există loc de progres. Cred că această dezbatere ne-a confirmat această convingere și anume că este nevoie de un semnal politic, de un stimulant politic acum când Comisia își uh, redactează programarea. Pentru că știm că după compromisul din februarie, compromis al liderilor statelor membre europene, după summitul din februarie, știm că avem uh, o sumă de 13 miliarde 682 de milioane asigurate pentru uh, linia EMI, însă distribuția între parteneriatul estic și sud, asupra acesteia se lucrează în prezent. De aceea mă bucur că această reuniune are loc și încurajez pe toată lumea să formuleze un punct de vedere politic, un mesaj clar pentru summitul de la Vilnius, dar și în colaborarea cu Comisia Europeană, pentru că acum are loc această distribuție, această distribuție între diversele priorități ale acestei linii financiare foarte mari. Doresc să vă atrag atenția asupra unui lucru în ceea ce privește activitatea dumneavoastră și a noastră pe care o facem aici în contextul summitului Vilnius. Nu este singurul instrument financiar pe care îl avem, beneficiem și de altele și nu ar trebui să le neglijăm. Pentru că sunt multe lucruri interesante care pot fi finanțate din aceste alte instrumente financiare. Iar dacă președintele îmi permite, voi aș dori să le menționez. Aș dori să vă atrag atenția asupra acestor instrumente. Unul care este important este instrumentul pentru, uh, de dezvoltare pentru cooperare, DCI. Acesta este un instrument cu care se lucrează uh, în domenii care au legătură cu dezvoltarea, cum ar fi sănătatea, nu trebuie să uităm nici de acest sector, și uh, suma prevăzută pentru acest program a fost de șap- aproape 76 milioane de euro Uh, nu este o sumă uriașă, însă este o sumă semnificativă. Un alt instrument este instrumentul european pentru democrația și drepturile omului, care este de asemenea un instrument uh, care se aplică atunci când vine vorba aspect, de aspecte de promovare a drepturilor omului, de asemenea instrumentul pentru stabilitate în legătură cu răspunsul la crize, uh, crize naturale, catastrofe naturale, prevenția crizelor și de asemenea last but not least, pentru că în această perioadă de programare vorbeam de 248 milioane de euro, vorbim despre instrumentul de cooperare pentru siguranță nucleară. Uh, un alt instrument care trebuie luat în considerare și trebuie să ne asigurăm că vom uh, reuși să transferăm acest instrument către activitatea parteneriatului răsăritan. Așadar, aș vrea să mai reacționez și la câteva dintre lucrurile care au fost spuse în uh, discuție. Cred și nu sunt singură în această convingere a mea, pentru că există și o decizie a Curții de Conturi Europene în acest sens. Există niște motive uh, nejustificate care tind să uh, simplifice lucrurile și să transfere mai multe uh, fonduri către bugetul de sprijin direct în loc să uh, implementeze proiecte cu societatea civilă. Și acest lucru mie mi se pare problematic. Iar acum, fi, ne apropiem de încheiere și voi cita câteva cifre referitoare la acest fenomen care mie mi se pare îngrijorătoare. Peste 70% din toți banii pe care Uniunea Europeană îi investește în parteneriatul estic și în țările partea acestuia, trec printr-un sprijin bugetar direct. Asta înseamnă că banii sunt pur și simplu transferați, comisia are mai puțin de lucru, nu trebuie să implice atât de mult personal dar apoi uh, putem vorbi despre mai puține fonduri uh, disponibile pentru autoritățile regionale, pentru societatea civilă, pentru universități. Și eu cred că ar trebui să ne mai gândim la aceste lucruri. Dar doresc să fie totul clar și să spun că dacă ne uităm către sud, către vecinii din sud ai Uniunii Europene, acest raport este chiar și mai problematic. Acolo aproape toți banii sunt implementați prin bugete. Pentru a vă gândi la aceste lucruri, Aș vrea să ne gândim de asemenea cum împreună cu Comisia Europeană am putea să încercăm să diversificăm uh, recipienții. În activitatea de la audiere s-a spus că beneficiarii sunt supraîmpovărați de birocrația uh, Comisiei Europene. Și ne-am uitat împreună cu câteva organizații neguvernamentale care implementează proiecte la aceste lucruri și, într-adevăr, este foarte adevărat ceea ce s-a spus. Așteptările de la societatea civilă de la actorii implicați în ceea ce privește aplicarea și implementarea proiectelor, contabilitatea, sunt mult prea mari, sunt mult prea dificile pentru niște organizații care de multe ori sunt foarte micuțe și nici nu au destui oameni care să facă toate aceste lucruri. Despre acest lucru trebuie să vorbim uh, în mod constant, pentru că sunt aspecte care De fapt, îngrijorarea mea este că cu această finanțare limitată de care beneficiem trebuie să fim foarte precauți, pentru că acești bani uh, trebuie cheltuiți foarte bine. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că proiectele sunt implementate, că banii nu se întorc la statele membre, pentru că am mai întâlnit și astfel de cazuri în ultimii ani, și anume ca banii să nu fie cheltuiți în totalitate. Asta, pe de o parte, trebuie folosiți toți banii care sunt uh, la dispoziție, trebuie exploatați la maxim și trebuie de asemenea să avem bani pe care să-i cheltuim uh, într-o manieră vizibilă pentru cetățeni, astfel încât cetățenii să știe că sunt finanțați din partea Uniunii Europene, că există o dimensiune de solidaritate aici. De asemenea, foarte adesea, cetățenii în țări uh, din parteneriatul răsăritean știu despre banii care provin din Statele Unite, acest lucru este subliniat, explicat, repetat și anume că anumite proiecte sunt finanțate de Statele Unite, dar dacă se întâmplă ca finanțarea să vină din Uniunea Europeană, lucrurile trec aproape nevăzute. Este păcat, pentru că această expresie a solidarității ar trebui să fie vizibilă pentru cetățeni. Cetățenii trebuie să știe cine finanțează și sprijină un anumit proiect. De asemenea, aș vrea să răspund la ceea ce s-a spus referitor la femei. Da, cred că este o chestiune foarte interesantă. Eu nu sunt implicată foarte puternic pe această direcție. Eu sunt specializată pe bugete, oricât de plictisitor ar suna, dar cred că diversificarea activităților nu poate să fie decât benefică. Cred de asemenea că multe dintre proiectele care ar putea fi sprijinite ar putea să fie desfășurate și de rețele, rețele informale, organizații neguvernamentale, care au legătură și cu mișcarea feminină. De aceea salut ceea ce ați spus. Însă toate aceste lucruri pot fi făcute numai dacă beneficiem de finanțare. Banii sunt importanți, nu numai pentru că eu lucrez cu bugetele, ci pentru că cred că este un instrument de implementare a priorităților noastre politice. trebuie să subliniem, nu numai prin cuvinte, ci și prin angajamente și anumite sacrificii, faptul că um, este important ceea ce facem. Negocierile bugetare în Uniunea Europeană sunt foarte dificile. În acest moment ne aflăm în faza în care lucrurile sunt foarte tensionate. Multe țări membre doresc să limiteze bugetul european. De aceea, noi trebuie să transmitem un mesaj politic clar, să spunem că acești bani sunt foarte importanți și că parteneriatul estic necesită uh, finanțare și că această finanțare va fi cheltuită bine. Vă mulțumesc! mulțumesc pentru atenție. Ehm, vă mulțumesc. Dragi colegi, am terminat cu observațiile și cu discuțiile cu privire la aspectele bugetare și financiare legate de parteneriatul estic. Dați-mi voie să vă spun că adunarea parlamentară Euronest va monitoriza negocierile cu privire la instrumentele financiare dedicate politicii europene de vecinătate și, în special, parteneriatului estic. De asemenea, vor fi monitorizate și programele de implementare, deoarece acestea sunt aspecte esențiale ale finanțării și ale angajamentului european. Dragi colegi, declar deci discuția cu privire la acest punct de pe ordinea de zi închisă. Acum uh, îi voi cere domnului Eugeni Kirilov să introducă următorul punct. Dragi colegi, dați-mi voie să încep prin a spune că această întâlnire, că la această întâlnire, la întâlnire din aprilie și din mai, biroul a pregătit câteva documente cu ocazia summitului din noiembrie de la Vilnius. Biroul a început să discute și despre principala componentă a mesajului. Ca punct de plecare s-a redactat uh, un proiect de mesaj care a fost distribuit Astăzi uh, dorim să dezbatem care va fi principalul mesaj politic al adunării Euronest la summitul parteneriatului estic. Trebuie să facem acest exercițiu pentru a pregăti biroul pentru a analiza ceea ce veți spune dumneavoastră astăzi, astfel încât să putem să actualizăm documentul până la summitul de la Vilnius. Vom avea o discuție scurtă astăzi, în cadrul 20 de minute. Dați-mi voie să vă spun că putem să admitem și vorbitori suplimentari, însă avem, um, avem deja o listă de vorbitori. Am uitat să specific că e vorba de 20 de minute pentru fiecare dintre cele două componente. Domnule Hallmark, aveți 20 de minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că proiectul de mesaj pentru summitul de la Vilnius este foarte bun. Acesta cuprinde numeroase puncte importante, însă aș dori să abordez unul dintre ele. Noi dorim ca așteptările cu privire la integrarea europeană să fie specificate la summitul de la Vilnius, și să se respecte democrația și statul de drept, iar instituțiile democratice să fie în centru. Aceste aspecte sunt fundamentale. Sunt sigur că toată lumea de aici este de acord și noi vom încerca să ne asigurăm că aceste lucruri sunt respectate și că toți partenerii le respectă. Ieri am, vot, am uh, discutat despre incidentele alarmante din Ucraina, închiderea fostului prim-ministru, dar și detenția fostului prim-ministru din Georgia. S-au făcut uh, anchete și cercetări, s-au, uh, uh, anchetat și alți membri ai opoziției politice. Se pare că există o tendință de creștere a urii uh, religioase, dar și pe motive de orientare sexuală în Georgia. Colegii mei din cadrul grupului social-liberal nu au fost alarmați de aceste lucruri, însă cred că vor fi alarmați, deoarece veștile din Georgia sunt îngrijorătoare. Eu vreau ca noi să creăm parteneriate mai puternice și vreau să, să spun că scopurile noastre sunt clare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! The next speaker on the list is Mr. Următorul vorbitor este domnul Saharian. Domnule Zaharan, aveți cuvântul. Mr. Rucic. Okay. Then Mr. Is Mr. Rucic here? I don't. Yeah. You have the floor. Domnul Rucic este aici. Aveți cuvântul, domnul Rucic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest summit este o oportunitate extraordinară de care trebuie să profităm. Uh, deoarece este vorba, avem o țară care este angajată în acest parteneriat estic, este una din promisiunile președinției lituaniene și, desigur, avem comisari care sunt, de asemenea, angajați în acest parteneriat estic. Dacă analizez această declarație, consider că menționează toate aspectele importante. Ceea ce este important este să consolidăm democrația, să, avem, să ne asigurăm că se respectă drepturile civile, drepturile omului și statul de drept. Și cred că Euronest, um, prin ambele sale componente, ar trebui să se asigure că aceste aspecte sunt respectate, ar trebui să monitorizăm procesul și, după părerea mea, nu cred că trebuie să începem dispute interminabile despre Ucraina, despre Georgia, apoi să vorbim despre Armenia, despre Azerbaijan. Haideți să colaborăm, haideți să lucrăm împreună pentru a ne atinge scopurile comune. Mai vreau să menționez și cooperarea regională. Nu există destulă interacțiune în termeni politici, culturali, în ceea ce privește turismul, nu există destulă interacțiune între cetățenii din țările care fac parte din parteneriatul estic. Haideți deci să căutăm anumite metode de a ne atinge scopurile. Haideți să găsim proiecte concrete prin care să ne putem asigura că vom oferi ajutor financiar și economic pentru construirea infrastructurii care va ajuta oamenii din regiune și care, desigur, va susține și procesul politic iar la sfârșit va duce și la rezolvarea conflictelor și disputelor din zona estică. Vă mulțumesc mult, domnule Rucet. Domnul Zahrean urmează. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ar, um, Armenia așteaptă cu nerăbdare summitul parteneriatului estic de la Vilnius din noiembrie. Acesta este deja cel de-al treilea summit și Armenia consideră că deja are rezultate foarte bune. La summitul de la Praga am um, venit cu idei pentru în parteneriatul estic, la summitul de la Varșovia, am pus în aplicare ideile respective, redefinind prioritățile. Astăzi însă trebuie să venim cu rezultate concrete. Parteneriatul estic a fost un succes, s-au înregistrat um, progrese în negocierile pentru acordurile de asociere. Sunt sigur că veți fi cu toții de acord că Armenia a făcut progrese excepționale în ultimii ani și a avansat cu o viteză foarte mare în relațiile cu Uniunea Europeană am fost ultimii care am început uh, negocierile de asociere, dar suntem um, aproape gata cu acestea și sperăm că acordul va fi finalizat înainte de vacanța de vară. Mai sunt câteva detalii de pus la punct înainte de această vacanță, însă eu uh, mă bucur să observ că um, Contribuția noastră la acest proiect este, corespunde cu, cu orientarea Uniunii Europene și sperăm că acesta va fi finalizat până la summit. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc! Următorul vorbitor pe listă Domnul Zaroslovski, aveți cuvântul, două minute. Mulți consideră că summitul de la Vilnius este un eveniment foarte important care va avea consecințe la fel de importante. Proiectul parteneriatului estic este acum la un moment de răscruce din partea Uniunii, sprijinul începe să se reducă deoarece și aceasta se confruntă cu propria criză. În cadrul um, partenerilor um, este europeni, democrația începe să se subrejească din cauza conflictelor. Eu vă întreb cât de departe putem merge. Nu putem să ajungem la rezultate fără să facem anumite sacrificii. Problema este dacă va trebui să semnăm sau nu aceste acorduri de asociere și trebuie să luăm în calcul aspectele importante precum valorile comune. Uniunea consideră că trebuie să proiecteze aceste valori democratice în răsărit. Ieri am avut câteva evenimente triste. Dar aceste nu ne putem referi numai la, numai, numai la prizonieri și la detenție. Trebuie să ne gândim la faptul că aceasta arată că nu există democrație. Așa că Uniunea nu proiectează aceste valori în Est și suntem practic contaminați de aceste standarde scăzute care vin din Est. Întrebarea mea este dacă avem aceeași accepțiune a democrației, dacă toate grupurile parlamentare înțeleg democrația în același fel. Summitul de la Vilnius nu este la summitul de la Vilnius nu mai este vorba numai de geopolitică și de zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător, dar este vorba de valorile comune din spatele parteneriatului estic. Oare Uniunea Europeană își va pierde și ea valorile sau noi vom reuși să ne impunem valorile partenerilor din estul Europei? Eu nu doresc această eroziune a principiilor democratice. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc. Acum, domnul Dulițe, aveți cuvântul. Aveți două minute și jumătate. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Cred că summitul de la Vilnius este un eveniment important. Sunt de acord cu antevorbitorul meu că trebuie să ne concentrăm pe aceste valori. Cel mai important însă este felul în care abordăm noi problema din punct de vedere economic, social și, desigur, democratic totul bazat pe statul de drept și pe consolidarea instituțională. Nu sunt vorbe goale și nu ar trebui să fie numai vorbe goale, așa cum a fost în Georgia acum șapte-opt luni. Nu vreau însă să dau prea multe detalii despre aceste aspecte. Am auzit uh, numeroase păreri din partea colegilor mei din Parlament, însă nu trebuie să ne uităm înapoi, trebuie să privim înainte. 1 octombrie a fost o șansă foarte bună, dar și o provocare, fără îndoială. M-am bucurat foarte mult ieri când am auzit declarația domnului Fiule, în care acesta a prezentat într-un mod foarte profesionist și cu multe date procesul de reformare și progresul acestor țări în ceea ce privește procesul de liberalizare a vizelor, Ministrul de interne al Georgiei este acum aici, vorbește cu comisarul Marstrom și se înregistrează progrese concrete în acest um, sens. Eu sunt foarte bucuros că Armenia a înregistrat progrese și că Moldova, în ciuda problemelor, a înregistrat și ea progrese. Abordarea inclusivă este tot timpul mai bună Aș dori să, să le spun colegilor mei din Parlament că trebuie să ne dăm seama care sunt scopurile Euronest. Este vorba numai de cooperarea dintre Georgia și adunarea parlamentară? Nu ar trebui însă să să se rezume numai la Georgia, deoarece este o șansă pentru toate țările din parteneriatul estic să aibă un canal de comunicare și ca deciziile să fie luate pentru a atinge anumite rezultate și nu numai din punct de vedere politic. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, aș dori să îi dau cuvântul domnului Catnic, aveți uh, două cuvinte, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să fac referire acum la Rusia și la extindere. Nu putem să nu discutăm despre aceste două aspecte care sunt lăsate de multe ori deoparte. Pentru a asigura succesul um, summitului de la Vilnius. În primul rând, Rusia. Trebuie ca lucrurile să fie clare de la început. Parteneriatul estic nu este un proiect împotriva cuiva sau a ceva. Acesta trebuie să consolideze democrația, statul de drept, să asigure prosperitatea economică și respectarea drepturilor omului. În al doilea rând, acordurile de asociere nu sunt compatibile cu Uniunea Vamală. Alegerea se face aici între uh, Rusia și sfera economică. Reformele vor duce la un viitor european pentru țara uh, dumneavoastră. În ceea ce privește extinderea, Mă tem că de multe ori nu se spun aceste lucruri, însă toată lumea știe că Uniunea Europeană nu se va extinde să cuprindă țările din parteneriatul estic. Însă există perspective destul de îmbucurătoare. Dacă vă angajați în acest parteneriat, țările dumneavoastră se vor schimba și nu se știe când veți putea, veți putea integra în Uniunea Europeană. Însă alegerea este a dumneavoastră. Odată ce ați făcut-o, nu vă mai puteți întoarce din drum. Va fi destul de dificil, de multe ori vor fi măsuri nepopulare. Însă este necesar dacă doriți ca țările dumneavoastră să prospere într-o Europa unită. De asemenea, este și în interesul Uniunii Europene. După părerea mea, summitul de la Vilnius trebuie să ia în considerare aceste două aspecte despre care nu se prea vorbește, Rusia și extinderea Uniunii Europene. De asemenea, cred că ar trebui să facem și un plan de lucru de la un summit la altul. În cadrul procesului de integrare al Sloveniei, ne-am dat seama că călătoria este de multe ori la fel de importantă ca și destinația. Vă mulțumesc! Thank you. Now let me give the floor. Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul acum domnului Gulif. Două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri, uh, din declarația domnului Fule, am înțeles uh, că a evidențiat uh, indicatorii noștri strategici și ne-a mai transmis și un mesaj conform căruia angajamentul nostru în uh, Euronest ar trebui să se bazeze pe cooperare, dar cooperare care să se bazeze pe securitate. Și cred că la summitul de la Vilnius toate uh, disputele teritoriale dintre țările din parteneriatul estic ar trebui să fie dezbătute, ar trebui să fie discutate și ar trebui să abordăm problema în mod transparent. Securitatea este un concept vast, că e vorba de securitate alimentară, dar de uh, securitate și de teri- uh, securitate teritoriale. Uh, dacă chestiunile teritoriale, disputele teritoriale nu sunt soluționate, cu siguranță vom uh, avea de pierdut uh, pe alte planuri ale securității, uh, că e vorba despre reducerea sărăciei, a dezvoltării sociale. Toate aceste planuri nu vor fi completate dacă nu vorbim despre securitate. S-a vorbit despre Rusia. Nu este un secret E un uh, secret ar fi cunoscut că Rusia e cu ochii pe fiecare, pe orice dispută teritorială în toate aceste țări din parteneriatul estic, că e vorba de conflictul din Transnistria, din uh, Nagorno-Karabakh, din Abhazia sau uh, din Osetia. Rusia vorbește despre această uh, imperiu eurasian. Domnul Füle a încercat să descrie foarte uh, blând așa ambițiile Rusiei, dar cred că nu ar trebui să vorbim pe șleau uh, că e vorba de Nagorno-Karabakh sau de conflictele teritoriale din Georgia sau uh, de problemele din uh, Ucraina, cred că ce se întâmplă în aceste țări din parteneriatul estic ar trebui să fie discutat foarte deschis la summitul de la Vilnius. Pentru că dacă nu, cetățenii din țările noastre nu, noastre nu vor avea încredere în această instituție. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul domnului Fleckenstein. Două minute, vă rog. Dear colleagues, uh... Dra Dragi colegi, așteptările sunt uh, foarte mari uh, nu e doar uh, titlul unui roman de Charles Dickens, ci și de ce discutăm astăzi, e la șase luni înainte de summitul de la Vilnius. Mari așteptări, mari așteptări care nu necesită doar discursuri pompoase, ci și fapte concrete. Și sunt convins că colegii din uh, Comitetul uh, Euronest uh, cu privire la afacere externă. Cred că colegii știu că aș dori ca aceste acțiuni, aceste fapte să fie mai concrete în schimburile noastre bilaterale. Dar cred că am văzut ieri la ședința plenară că uh, Uh, pom putem uh, reuși doar dacă ne unim forțele și dacă vrem să o facem și aș dori să vă mulțumesc că ați uh, preluat această inițiativă de a finaliza cu bine acest proces. Summitul de la Vilnius va fi o, un eveniment foarte important între, în relațiile dintre Uniunea Europeană și țările din parteneriatul estic și sunt convins că colegii din Lituania vor face tot ce vor putea pentru ca guvernul Uh, care a părăsit președinția să atingă acest scop. Și de aceea îi rog pe colegii din parteneriatul estic să exercite aceeași presiune asupra guvernelor lor uh, uh, reciproci, um, respective. Și noi trebuie să rugăm statele membre ale Uniunii Europene, guvernele din aceste state să țină promisiunile, dar vom fi auziți doar dacă partenerii noștri își vor fi făcut tema și vor fi obținute uh, reforme importante care le vor permite să tragă foloase de pe urma unei cooperări uh, întărite. Domnul Sarius Volski s-a întrebat dacă uh, socialdemocrații și alte partide respecte valorile democratice. Drag coleg, nu te înflăcăra, te asigur că așa este. Dar uh, Uh, până la urmă, cooperarea trebuie să se bazeze pe respect, pe respect între țări, uh, pe independența țările respective și, de asemenea, va trebui să ne asigurăm că uh, nu se practică această justiție selectivă, așa cum o spun, spun unii dintre noi. Dar haideți să nu facem un amestec. Amestecăm justiția cu temerile noastre. Dacă prietenii noștri nu sunt la putere, atunci ceva e rău, merge rău în țara respectivă. Nu e uh, așa, în orice caz noi așa considerăm. Și nu cred că trebuie să facem un amestec aici, un amalgam și să uh, fim o parte din propagandă. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Fleckenstein. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Chihashvili. Aveți două minute și jumătate. Doamna Chihashvili, sper că mă auziți. Două minute și jumătate. Um, uh, Îmi cer scuze, nu am cerut cuvântul pentru dezbaterea aceasta. Aș dori să intervin la dezbaterea de după. Nu vom mai avea o altă dezbatere, spune președintele. Sunteți pe listă. Dacă nu doriți să vorbiți, atunci nu e nicio problemă. Continuăm cu ceilalți. Dacă doriți să luați cuvântul, acum e momentul. Mulțumesc! Aș mai dori să adaug la ce spunea colegul din Germania, înainte, antevorbitorul meu. Și, uh, și uh, ce spunea colegul de colegii de la PP, aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru votul de ieri, cred că a fost decizia cea bună. Așa ar trebui să se desfășoare parteneriatul între țări și în același timp aș dori să îi rog pe uh, membrii să nu piardă din vedere acest aspect important, e vital pentru Georgia ca orice Uh, caz, orice speță să fie atent monitorizată și de aceea am rugat Uniunea Europeană să trimită un uh, reprezentant uh, special în Georgia, de aceea domnul Hammerberg este la fața locului ca să studieze, să ancheteze toate cazurile, pentru că ce considerăm noi că e important nu e ce credem noi despre evoluțiile din Georgia, ci și pentru că partenerii noștri și prietenii noștri să fie mulțumiți. Știm care sunt provocările pentru Georgia și care vin de la vecinul din nord și cred că este foarte important important să cooperăm în orice for internațional cât mai strâns cu partenerii noștri. De aceea avem nevoie de încredere, de aceea e important ca dumneavoastră să aveți încredere și să priviți cu uh, liniște, fără tulburare, evoluțiile din Georgia și de aceea aș dori să vă rog să nu faceți uh, declarații bazate pe uh, zvonuri sau pe ce vă spun, uh, mă spunem noi sau uh, colegii din opoziție. Vă invit să veniți la fața locului să faceți constatările dumneavoastră pe baza faptelor, pentru că uh, anchetele juridice sunt complicate. Nu e vorba de o luptă între prieteni și dușmani, e vorba de situații concrete, de fapte concrete pe baze care, concrete pe, pe uh, probe care trebuie să fie coroborate. Știm că oricine poate face greșeli și de aceea avem nevoie de parteneri care să fie cu ochii pe noi, să uh, tragă propriile concluzii, să uh, ne facă recomandări, dar nu cum s-a întâmplat ieri aici, doar pentru că cineva astăzi este secretarul general al unui uh, partid uh, politic, înseamnă că uh, se face persecuție politică. Nu, lucrurile nu sunt așa de simple, lucrurile sunt mult mai complicate, viața noastră a fost complicată în ultimii 9 ani și așa cum am spus ieri, statul de drept înseamnă înțelegerea că nimeni nu e deasupra legii Uh, nu-i mai presus de lege și că toată lumea trebuie să fie, uh, să fie judecat de către justiție în conformitate cu procedurile judiciare. Și aceasta vă rugăm să monitorizați situația și pe baza acestei uh, monitorizări să trageți concluzii și nu pe baza preferințelor politice. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Aș dori să vă rog să vă concentrați pe documentul pe care vi l-am uh, trimis, așa cum am spus de la început, să nu ne îndepărtăm prea mult de conținutul uh, dezbaterii noastre de astăzi. Nu știu dacă domnul Lisek este în sală. Nu? Atunci, domnul Lasbergis, aveți cuvântul. Trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte uh, vecinătatea estică a Uniunii Europene devine o zonă foarte importantă Uh, țările din această uh, zonă sunt importante pentru politica vecinătate, dar și pentru Uniunea Europeană. Interesele și viziunea europeană în această zonă, uh, tensiunile și rivalitatea nu pot fi negate. S-a vorbit de acest lucru la, uh, despre, ca despre o politică de vecinătate și au apărut tot felul de concepte uh, care au fost uh, poluate uh, de către uh, tendințe post-sovietice. Însă întrebarea e uh, dacă aceste țări sunt atrase de perspectiva europeană cu foloase precum uh, pace, democrație și uh, prosperitate sau nu sau se uh, mulțumesc de uh, gravitația pe orbita uh, unui vecin foarte puternic. Deci care e alternativa? Democrație sau nedemocrație? Europa sau Eurasia? Până la urmă totul se, se limitează aici. Forțele pro-europene și anti-europene deja uh, se amestecă acolo. Uniunea Europeană nu e împotriva cuiva, ci e pentru libertatea de alegere. Bineînțeles că națiunile și popoarele au această opțiune uh, dacă nu sunt manipulate din exterior. Această idee a parteneriatului estic va reprezenta o platformă pentru autodeterminare. Structuri precum Euronestul uh, prezintă mijloace și școli de cooperare europeană progresele trebuie să se facă sub forma unei asocieri între Uniunea Europeană și vecinii săi, vecinii săi uh, estici. Trebuie să existe sinceritate uh, și încredere reciprocă. Poate că uh, trocul, am putea să negociem la Lituania, la Vilnius, de ce nu? Dar în orice caz, noi ne dorim să avem o încredere reciprocă. Aș dori ca uh, Uh, încrederea să fie mai puternică. Uniunea Europeană nu a refuzat uh, ideea lui Robert Schuman de a se asigura că Europa se uh, desăvârșește, se completează. După multe tribulații, Europa s-a hotărât să se implice în construirea păcii și democrației de la, din Ucraina până în Caucaz. Din păcate, Belarusul rămâne polarizat în afara acestui proces. Sperăm că nu e pentru totdeauna. Războiul, inclusiv ocuparea militară între Armenia și Azerbaijan, uh, continuă la nesfârșit, dar vă rog, haideți să nu ne speriem. E momentul să ne dăm seama că după uh, după ce grupul de la Minsk uh, a invadat țara respectivă, Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă că este singurul mediator și vector de pace care poate să obțină rezultate acolo. Bineînțeles, cu condiția ca pacea este dorită atât pentru Armenia cât și pentru Azerbaijan. Și uh, că al treilea actor rămâne cel puțin neutru. În ce privește acordurile de asociere care urmează să fie finalizate la Vilnius, eu mi-aș dori să obținem un progres real înspre o pace europeană pentru Caucaz. Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul colegului și copreședinte Tariasiuc. Vă rog, 5 minute. Mulțumesc, Evgenii. Ești uh, foarte darnic cu mine. O să încerc să fiu mai uh, succint. Eu, în calitate de membru al uh, biroului, aș dori să spun că sprijin puternic această idee de a avea uh, un rezultat concret al adunării parlamentare ononesc la summitul de la Vilnius. Ieri, la reuniunea biroului, am sprijinit proiectul de text care v-a fost uh, distribuit ca bază de discuție. Bineînțeles că acest Acest document ne poate ajuta ca în, uh, la summitul de la Vilnius să pregătim un uh, mesaj mai puternic la summitul de la Vilnius. Eu, în calitate de membru al delegației uh, uh, ucrainiene, aș dori să mai adaug următoarele. În calitate de reprezentant al uh, opoziției democratice din Ucraina, aș dori să afirm aici că opoziția ucraineană Opoziția democratică sprijină puternic această idee de a semna acordul cu privire la acordul de asociere între Ucraina și Uniunea Europeană la summitul de la Vilnius. Însă, am dorit ca autoritățile, sau cu condiția ca autoritățile ucrainiene să uh, respecte condițiile formulate de către Consiliul de Miniștri Externe ale Uniunii Europene 10 decembrie anul trecut doar cu această condiție și dacă autoritățile ucrainiene pun în aplicare sau încearcă să pună în aplicare aceste condiții, credem că summitul de la Vilnius va fi uh, locul în care acest acord de asociere uh, să poată fi semnat. Din păcate însă, nu constat că autoritățile ucrainene face eforturi pentru a întruni condițiile sau cerințele uh, formulate la Consiliul uh, European. Din păcate, așa vom ajunge la un eșec cu privire la relațiile între Uniunea Europeană și Ucraina la summitul de la Vilnius. Vă mulțumesc! Thank you very much. Next... Mulțumesc! Domnul Paleckis, uh, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană nu mai este singurul centru de gravitate în această regiune și de aceea trebuie să ne gândim cum putem ca oferta europeană să rămână atractivă pentru partenerii noștri europeni. Summitul de la Vilnius e văzut ca summitul oportunității atât pentru țările partenere cât și pentru Uniunea Europeană finalizarea a patru acorduri de asociere și progresul cu privire la dialogul vizelor reprezintă uh, rezultate impresionante. Și s-ar putea ca astfel uh, regulile jocului să se schimbe și să transforme regiunea și să ne permită să uh, trecem într-o zonă din care nu ne mai putem întoarce. Așteptările la Vilnius înseamnă că noi sperăm ca acest summit să schimbe și relațiile noastre cu Belarusul rolul Parlamentului European în acordul de asociere uh, în uh, punerea în aplicare a zonei de liber schimb cuprinzător și aprofundat e foarte important. E nevoie de validarea de către Parlamentul European pentru punerea în aplicare a unei părți a acestui document înainte ca uh, ratificarea acordurilor să se facă de statele respective. Mulțumesc. Un minut acum. Domnul Braunesian. <clears throat> Mulțumesc, dragi colegi. A fost foarte interesant să auzim uh, anumite prezentări în acest context în care discutăm despre summitul de la Vilnius și abordarea noastră um, a acestui eveniment foarte important. Apărătorii democrației, Domnul Lansbergis a menționat reconcilierea între Armenia și Azerbaijan. Însă, cea mai importantă lecție europeană pentru noi, cei din parteneriatul estic, este faptul că democrația și dictatura sunt foarte dificil de reconciliat. Democrația armeniană este imperfectă, este greșită, este rănită și paralizată și ca un reprezentant al opoziției pot spune asta. Însă uh, este o democrație în dezvoltare, iar ceea ce vedem în Azerbaijan este o dictatură deschisă, clară. Așadar, cum putem să vorbim despre ocupație militară sau de alt tip? Nu există documente care să dovedească acest lucru. Cred așadar că Uniunea Europeană și Euronest nu trebuie să insiste asupra acestor lucruri, pentru că nu este treaba noastră. Treaba noastră este să observăm că riscurile din jurul nostru sunt identificate și combătute. Mulțumesc, dragi colegi, vă rog să respectați timpul alocat, timpul ne presează, suntem în întârziere, alocarea timpului pentru anumite țări este cât se poate de clară. Urmează acum uh, domnul Farm, un minut. Domnule Farm, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred, într-adevăr, că aveți dreptate. Trebuie să discutăm despre cele mai importante lucruri cu privire la summitul Vilnius. Dar acesta a fost atacat de domnul Höckmark și domnul Sarius Volski și de aceea cred că trebuie să răspundem. Problema cu domnul Höckmark și amendamentul PPE este că este selectiv și ipocrit și de asemenea contradictoriu uh, față de statul de drept. Da, suntem alarmați în ceea ce privește dezvoltările în multe țări, inclusiv în anumite țări UE, cum ar fi Ungaria. Însă domnul Höckmark și domnul Sarius Volski nu au avut nimic de spus spus critic față de acest lucru, pentru că cei care abuzează democrația acolo fac parte din propria familie politică. Împreună cu verzii, socialdemocrații și uh, liberalii, am votat un raport ieri privind uh, statul de drept. Așadar, trebuie să avem grijă cum tratăm uh, principiile legale. Nimeni nu știe dacă autoritățile georgiene au uh, motive justificate pentru detenția uh, oamenilor de acolo. Uh, Uh, trebuie să ne asigurăm că nu este vorba despre un abuz al principiilor privind uh, statul de drept. Solicitarea corectă ar fi cea a unui proces corect, dacă se ajunge la asta. Însă nu aceasta a fost solicitarea în amendamentul PPE-ului. Domnul Hoekmar și domnul Sarezvilic se folosesc de Euronest uh, drept o platformă pentru conflict, încercând să găsească o platformă pentru o declarație serioasă. Domnul Sarius Volski întrebarea sa, dacă suntem în continuare democrați, social-democrați, liberali și verzi, reprezintă o insultă și vă rog, nu transformați această adunare Euronest într-o platformă de uh, certuri uh, marginale. Președintele, mulțumesc. Stimați colegi, uh, am încheiat lista intervențiilor pentru că nu mai avem timp. 30 de secunde, doamna Dorvan. Mulțumesc. Delegația, eu fac parte din delegația Azerbaijanului și domnul Lansberg s-a referit la noi. Nu trebuie interpretate greșit faptele, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, trebuie să înțelegem că Euronestul nu este o platformă pentru uh, crearea de uh, diviziuni. Aș dori să îl, îi recomand domnului Landsbergis să fie mai bine angajat uh, pentru protejarea valorilor uh, pe care susține că le protejează și nu să apere uh, valorile teritoriale ale Azerbaijanului. Vă rog să țineți cont de acest lucru. Let me give the floor to Mr. Kochman. 30 seconds only, Mr. Kochman, as well. I'll have to keep the time very strictly. Domnul Hökmark, 30 secunde. În primul rând aș dori să-i răspund domnului Farm în ceea ce privește Ungaria. Am spus acest lucru și anume că trebuie să aplicăm uh, legile statului drept în Uniunea Europeană, fără să facem nimic părtinitor. Și există multe ocazii la care am spus că cazul Ungariei a trebuit discutat, iar uh, responsabilitatea este a Comisiei și a Curții Europene de Justiție. În al doilea rând, problema este și de unde vă primiți dumneavoastră ovațiile, domnule Farm? Problema este că atunci când un prim-ministru, domnule Farm, vă rog să nu vă uitați în jos. Problema este că atunci când ai un prim-ministru care spune că uh, procuratura va, acuzațiile procuratorilor vor continua că anumite persoane vor fi deținute dacă se stabilește acest lucru la nivel politic. Aceasta este problema cu adevărat. Oratorul este întrerupt. Președintele, stimați colegi, aici discutăm despre summitul de la Vilnius și despre documentul uh, corespunzător. Cred că discuția noastră depășește un pic uh, cadrul acesta. Acum are două minute domnul Hasan Guliev. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș dori să Vă felicit pentru faptul că ați fost ales și, de asemenea, să subliniez uh, faptul că colegul meu din Armenia, domnul Lensan, a menționat faptul că Azerbaijanul are o anumită relație cu Armenia și care este aceasta. Democrația din Azerbaijan nu este perfectă, cum este în Armenia. Însă, candidații la președinție nu sunt uh, la fel ca cei din Armenia, așa cum s-a întâmplat acolo la ultimele alegeri prezidențiale. Au existat uh, alegeri prezidențiale, însă protestatarii nu au fost împușcați, așa cum s-a întâmplat în Armenia, iar uh, partidele de opoziție nu au fost implicate în, în procesul legislat, electoral. În Armenia există o campanie de lipsă de toleranță împotriva Azerbaijanului și a Rusiei. Uh, oficialii ruși au spus că Armenia este uh, un jucător important pentru noi. Armenia abuzează de multe aspecte și uh, nu cred că ar trebui să continue pe această direcție. Domnule Herzog, mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest document trebuie să fie susținut de cele patru rapoarte pe care le-am redactat. Aceasta este o realizare importantă a instituției noastre. Uh, trebuie să ne gândim la obiectivul final al Euronest și anume uh, metoda de selecție trebuie să fie cea europeană, cea mai bună posibilă și să fie vizibilă pentru cetățenii europeni. Trebuie să câștigăm motivația și entuziasmul cetățenilor pentru că altfel vom pierde potențialul nostru pentru viitor. Aș vrea să spun și să răspund domnului Hoekmark pentru că a fost menționată o țară pe care o cunosc foarte bine. Uh, sunt de acord cu tratamentul corect, dar această adunare nu poate să decidă nici dacă oamenii sunt vinovați, nici dacă sunt nevinovați. Nu de aceasta ne-am adunat aici. Și aș dori să uh, îl sfătuiesc pe domnul Höckmark următorul lucru. Puteți da lecții numai dacă cunoașteți criteriile, dacă sunteți mai buni decât cei din țările despre care vorbiți. Aveți uh, un... Uh, sunteți membru în PPE, aveți uh, un anumit statut și cred că trebuie să optați pentru valorile democratice. Nu cred că puteți să oferiți o lecție nimănui de aici, de la adunarea parlamentară. Mulțumesc, domnul Cernevski. Un minut. Uh, nu am franceză. Mulțumesc pentru că îmi permiteți să uh, închei această dezbatere. Aș dori și eu să-l felicit pe domnul Kirilov, dar pentru a reveni la text, la comunicatul respectiv, e foarte bun. Dar trebuie să lansăm o, un mesaj foarte clar înainte de uh, summitul de la Vilnius, respectiv că acest parteneriat uh, e bine construit și că e foarte bine să continue. Uh, Sigur că mai avem uh, obstacole în cale, dar uh, cred că putem să uh, depășim toate aceste piedici și compromisurile la care s-a ajuns ieri pe baza raportului meu și al domnului Tarașuc ne dovedesc că există o dorință de compromis, că compromisul e chiar posibil și aș dori să vă mai atrag, atrag atenția asupra faptului că diavolul ne pândește, că Rusia a majorat tarifele la gaze pentru Armenia, că de asemenea face tot felul de lucruri necurate cu privire la Georgia și că noi ar trebui să ne axăm uh, eforturile pe marginea acțiunilor noastre externe. De asemenea, statele membre trebuie să fie mai deschise și să sprijine mai mult partenerii uh, de la Est. De exemplu, mă, uh, cred că acordul de asociere cu Ucraina ar trebui să fie încheiat cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Very much. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Am ajuns la sfârșitul dezbaterii noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră. Și după cum am spus uh, la început, biroul se va reuni în toamnă, înaintea summitului de la Vilnius, va lua în considerare toate ideile și recomandările utile care au fost prezentate în această dezbatere. Din păcate, unele dintre ele nu s-au apropiat de subiectul principal, însă biroul cu siguranță va analiza toate aceste idei. Sigur că va ține cont și de evoluțiile ulterioare care vor mai avea loc înainte de summitul de la Vilnius. Vilnius, îmi cer scuze. Și va ține cont și de mesajul pe care uh, l-ați transmis. Vă mulțumesc uh, încă o dată pentru participarea dumneavoastră activă și acum uh, domnul Tarasiuc va prelua președinția. Mulțumesc, Evgeni, dragi colegi. Acum vom continua cu dezbaterea privind următorul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 11. Este vorba despre o dezbatere și adoptarea propunerilor de amendament uh, privind regulamentul de procedură al audonării uh, parlamentare Euronest și al uh, comisiilor permanente. Vă amintesc că prima sesiunea uh, a adunării a confirmat uh, cea de-a doua sesiune care a avut loc la Baku. Grupul de lucru privind regulamentul de procedură poate înainta propuneri scrise biroului în ideea de a stimula în mod corespunzător procedura de uh, adoptare a amendamentelor conform uh, articolelor corespunzătoare, astfel încât adunarea parlamentară să devină o adunare parlamentară bine integrată. În interesul uh, parteneriatului Euronest. Grupul de lucru a prezentat propunerile sale biroului, incluzând trei amendamente regulamentului de procedură al adunării și șapte privind uh, regulamentul de procedură al comisiilor permanente. Acestea doresc uh, îmbunătățirea înțelegerii și implementării regulilor. În ceea ce privește comisiile, ele uh, au dorit alinierea regulilor la regulile plenare, mai ales după amendamentele adoptate la Baku. În acest sens, dragi colegi, permiteți-mi să exprim uh, mulțumiri călduroase membrilor grupului de lucru privind regulamentul de procedură, care, sub coordonarea doamnei Herzog, inclusiv participarea domnului Havanesian și domnului Herzaeg, au uh, produs amendamente foarte importante pentru noi, care au fost luate în considerare. De asemenea, permiteți-mi să vă informez că biro, membrii biroului au uh, susținut în unanimitate aceste amendamente și au recomandat adunării parlamentare să le susțină de asemenea. Permiteți-mi de asemenea să vă informez că biroul a luat în considerare aceste amendamente și în același timp a sugerat să se recomande adunării parlamentare să voteze uh, per total aceste amendamente. Așadar, închei uh, cu informările privind procesul de adoptare a acestor amendamente și uh, discuția lor la birou. Voi da acum cuvântul celor care doresc să vorbească cu privire la aceste amendamente care au fost înaintate. Probabil că ar fi logic să dau mai întâi cuvântul uh, președintelui acestui grup de lucru, doamnei Herzog. Doamna Herzog, aveți cuvântul. Așadar, aveți cuvântul pentru a ne informa pe scurt uh, despre ce și cum. Mulțumesc, domnule președinte, în ceea ce privește cele trei amendamente de la plenară, printr-unul uh, am încercat să arătăm de ieri că dacă votul electronic nu este posibil, atunci va trebui să uh, votăm prin ridicarea mâinii. Nu cred că amendamentul va trebui să mai fie modificat, dar ar fi bine ca de acum să avem uh, două cartonașe diferite, două roșii, două verzi, deci este nevoie de mai multe culori, astfel încât să nu pierdem votul simultan pentru plenară. Cred de asemenea că a fost foarte important uh, să discutăm despre diferitele practici referitoare la cine a votat. Cei care au votat sau cei care erau prezenți în sală? Numărăm uh, voturile tuturor sau uh, pe acele care, uh, ale celor care au decis să nu participe nu le, vot, nu le numărăm? Noi am căzut de acord că contează doar voturile celor care au participat la vot. Așadar, cei care s-au aflat în sală și au decis să nu participe la vot nu au fost luați în considerare. Deci numai voturile care sunt manifestate vor fi luate în considerare. Un alt aspect este să se continue activitatea grupului de lucru și cred că se va ajunge la o concluzie. Celelalte șapte amendamente se referă la introducerea acelorași reguli uh, valabile pentru plenară și pentru comisii. Aș vrea să adoptăm regulile așa cum s-a recomandat știu că există cel puțin o solicitare de revizuire a acestor amendamente, însă cred că în acest moment cel mai bine ar fi să adoptăm regulile și dacă cineva uh, nu dorește să facă acest lucru, atunci poate reveni la uh, regulamentul de procedură. În plus, aș dori să subliniez două alte aspecte referit și anume ce am învățat de la această reuniune. În regulamentul nostru nu se prevede opțiunea votului pe părți. Ieri am avut un astfel de vot pe părți, un lucru care este cunoscut membrilor Parlamentului European. Este ceea ce au încercat de altfel să facă reprezentanții Parlamentului European, să introducă acest vot pe părți. Nu au avut mare succes, însă dacă vom continua să facem asta, va trebui să includem o dispoziție în acest sens în regulamentul nostru. Să vedem cum procedăm în aceste cazuri. De asemenea, este important ca observație să mai spunem un lucru și anume, numai biroul, numai membrii biroului pot să aibă rolul de copreședinte. Ieri în uh, niște, mm, într-o situație, să spunem, mai uh, extraordinară, domnul Vigenin a fost cel care a condus uh, uh, ședința. Nu exista un nou președinte pentru plenară. Nu știu dacă trebuie să reanalizăm această problemă sau să ne mulțumim cu faptul că s-a întâmplat așa ieri și pe viitor în grupul uh, de lucru să încercăm să acoperim toate dispozițiile regulilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Dragi colegi, aș dori încă o dată să vă reamintesc că biroul a decis în mod unanim să recomande Parlamentului să adopte acele amendamente, însă mai avem colegi care doresc să ia cuvântul. Îi dau cuvântul domnului David Arceșvili și lui Vahan Wanishan. David, ai cuvântul. Briefly. Uh, uh, thank you. Uh, uh, dear colleagues, uh, these two Dragi colegi, aceste două probleme din regulile de procedură și conținutul pe care l-am discutat până acum sunt uh, conectate între ele. Pentru că, firește, nu putem în această sesiune plenară să facem tot. Deci problemele geopolitice, cu relațiile interstatale. Nu putem să ne ocupăm de toate, dar ar trebui să ne ocupăm și de problema prizonierilor, sistemului judiciar, dacă nu facem aceste lucruri, de ce avem această comisie pentru respectarea drepturilor omului? Atunci când sistemul judiciar uh, georgian a fost criticat de georgieni, eu am reacționat și acum văd că nu mai vreți să mai discutați aceste probleme. Deci, pentru a decide ce discutăm și ce nu, trebuie să avem un regulament de procedură clar But let, uh, let us decide. Yes, the amendments now uh, it which were suggested by the working... Președintele, acest lucru a fost sugerat în grupul de lucru pentru regulamentul de procedură. Dacă nu aveți niciun comentariu legat de regulamentul de procedură, vă rog să vă opriți. Vorbitorul. Nu, aceasta a fost o introducere și pentru a finaliza subiectele de discuție avem nevoie de un regulament de procedură mai clar. Și, după cum se sugerează la amendamente, să avem o regulă de majoritate simplă în plenară. Altfel nu vom putea niciodată cădea de acord asupra subiectelor de discuție. Președintele. Vahan. Domnul Hovaneșan. As a former member, ah, for, former co-chair, yeah. Fost copreședinte a acelui grup Aș vrea să subliniez faptul că unul dintre punctele importante, articolul 7 alineatul 3 despre comitete și cum ia un comitet, o comisie, o hotărâre. Ce spuse și domnul Dar, Hashvili. Și cum se iau hotărârile la aceste comitete. Din experiența noastră, cred că este prematur. În acest moment vorbesc în numele întregii noastre delegații, indiferent de partidul pe care îl reprezentăm. Noi suntem împotriva acestei hotărâri. Considerăm că vechiul text, o majoritate de două treimi a membrilor prezenți, este foarte important această formulare, pentru regulamentul de procedură al comi comisiilor. Deci vorbesc încă o dată despre comisii și felul în care acestea și iau hotărârile, pentru că astfel putem să ajungem mai ușor la un acord în plenară. Da, în plenară, majoritatea simplă, nu avem niciun fel de obiecții în acest sens. Însă, atunci când există subiecte fierbinți, motive de neînțelegere, nu Uh, putem tot timpul să lucrăm doar cu regulile aritmetice și de aceea avem nevoie să păstrăm în text majoritatea de două treimi. Deci noi suntem împotriva amendamentului care modifică aceste alineat. Vreau să vă reamintesc, domnule Vaneșan, că în calitate de membru al biroului ați fost de acord cu această dorință uh, a biroului de a se vota uh, aceste amendamente ca un pachet. Domnul Frankenstein. To thank the work. Mulțumesc. Îi uh, mulțumesc grupului de lucru și eu pentru că um, trebuie să vă spun că suntem de acord cu amendamentele de aici, cu excepția unuia singur. Cred că adunarea parlamentară euronest este uh, încă un copil mic, dacă pot să spun așa. Și sunt de acord că în adunarea plenară trebuie să avem uh, vot cu majoritate. Însă, în comisii unde trebuie să încercăm să facem tot posibilul pentru a ajunge la un consens, atunci când uh, trebuie să emitem un aviz care să fie cât mai larg împărtășit, aș vrea să rămânem uh, la regulile vechi și, să nu, și nu voi vota pentru acest amendament. Mulțumesc! Is, uh, uh there any, uh... Mai este vreo altă solicitare de luare de cuvânt? Domnul Muradu, vă rog. Thank you very much. I'm really don't... Mulțumesc foarte mult. Nu știu cum se face uh, cu vorbitorii, pentru că la ultima adunare se putea cere cuvântul. Nu găsesc în regulament uh, procedura pe care o aplicați dumneavoastră acum. Și doresc să vă rog să ne informați unde scrie că în fiecare caz trebuie să scriem la secretariat uh, cererile de luare de cuvânt. În al doilea rând, ați vorbit despre amendamente și am discutat aceste amendamente. Acestea ar fi fost foarte importante în vechea versiune a textului. După cum am văzut și ieri și și la Baku, trebuie să lucrăm mai mult pe procedura de intervenție, pentru că există câteva lacune. Apoi, doresc să răspund observațiilor delegației armene. E foarte important acest lucru, ține de etica discuției. Vorbim despre summitul de la Vilnius și de propunerile delegației, dar, ca întotdeauna, armenii au o atitudine necinstită, nedreaptă. Și dau vina pe domnul Lambris aici, când a vorbit împotriva comuniștilor și separatiștilor care acum conduc Armenia. Îmi cer scuze persoanele care au vorbit împotriva lui, nu știu ce e aia democrație. Doresc să rog președintele să se țină de program și de ordinea de zi. Dacă dorim să deschidem dezbaterea, suntem pregătiți ca întotdeauna. De aceea doresc să rog delegația armeană să lucreze la uh, problema, problemele lor interne. Am văzut că au fost închise 100 de persoane doar pentru că au criticat dictatura din Armenia. Mulțumesc. Dragi colegi, Vă rog și eu foarte frumos să nu deviați de la ordinea de zi. Asta odată. În al doilea rând, domnule Moradov, dați-mi voie să vă amintesc că reprezentantul dumneavoastră a fost copreședinte al acestui grup de lucru. Deci, colegul dumneavoastră s-a consultat cu delegația dumneavoastră, deci avea toate posibilitățile să introducă amendamente pentru considerațiile grupului de lucru. Acum dau cuvântul doamnei Ibrahim Diziz. Çok teşekkür ederim e, Cenab Tarasyuk. Ben size öz minnettarımı... Mulțumesc. Mulțumesc frumos! Vă suntem recunoscători pentru că am lucrat din greu în aceste ultime două zile și dintre toate amendamentele la regulile de procedură, noi credem că toate ar trebui considerate ca fiind acceptate. Vreau să vă întrebăm de ce suntem la aici la Euronest, pentru că vrem să împărtășim valori comune și, și sunt lucruri foarte sensibile și această instituție a noastră este foarte tânără. Și vreau să mă adresez delegației din Armenia. Știu că există încă probleme, dar nu cred că trebuie să ne spunem unii altora că suntem o putere de ocupație sau Președintele întrerupe oratarea. Vă rog frumos, vrem să discutăm despre ce se întâmplă. M-ați ales copreședinte, deci vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Ar trebui ca cineva să poată să conducă această dezbatere. Altfel, nu va mai exista vreo dezbatere a, a adunării parlamentare, ci va fi un fel de bazar. Dragi colegi, dacă nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul la obiect despre punctul de pe ordinea de zi la care am ajuns acum, ținând cont de diferitele puncte de vedere exprimate aici, vă propun să modificăm recomandarea biroului și să avem un vot separat uh, pentru aceste trei amendamente la plenară. Sunteți de acord? Da? Deci, votul asupra celor trei amendamente prezentate către plenară. Cine sunt pentru, împotrivă? Vă rog să votați electronic. Electronic. Once again, I repeat, I repeat. Președintele, repet, procedura de vot continuă. Votăm doar trei amendamente, cele care sunt legate de uh, plenară. Nu vorbim acum despre comitete. Votăm separat regulamentul de procedură al comitetelor pentru că acolo punctele de vedere sunt divergente. Deci acum votăm împreună cele trei amendamente în ce privește plenara. Indiferent de poziția dumneavoastră, vă rog frumos să votați electronic. S-a deschis votul. Has everyone voted? A votat toată lumea? Da. Bun, votul s-a închis. Secretariatul uh, uh, este rugat să ne arate rezultatul. 37 in favor. 37 pentru, 8 împotrivă, 0 abțineri. Și acum secretariatul va calcula dacă avem, două, dacă avem majoritate cu două treimi. three amendments uh, to uh, the rules cele trei amendamente privind regulile de procedură ale plenarei sunt adoptate și această decizie intră în vigoare cu efect imediat. Nu aveți nicio obiecție în acest sens, atunci decizia noastră își produce efectele imediat. Și acum trecem la amendamentele privind regulamentul comisiilor. Așa cum a spus și uh, președintele grupului de lucru, aceste amendamente au fost concepute pentru a confirma amendamentele pe care le-am uh, făcut deja în trecut și astăzi la deci pentru a se mm, pentru a completa, dacă vreți, amendamentele pe care le-am făcut deja la regulamentul plenarei. Ținând uh, seama că au existat uh, observații contradictorii legate de recomandarea biroului, mai ales în ceea ce privește unul din amendamentele la regulamentul comisiilor, și anume amendamentul 3, v-aș sugera să votați toate cele șase amendamente ca pachet, iar la amendamentul 3 o să facem un vot separat. Nu sunt obiecții la această propunere? Nu. Prin urmare, uh, așa rămâne și deschid votul pe cele șase amendamente, cu excepția amendamentului 3, amendamente la regulamentul grupului de lucru. ask if everybody has voted. Has everybody voted? A votat toată lumea? Se pare că da. Votul s-a închis. Rugăm secretariatul să ne spună rezultatele. 42 pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Ca urmare, amendamentele se aprobă și conform recomandării biroului, recomand ca aceste amendamente să intre în vigoare imediat. Dacă nu sunt obiecții, așa va fi. Bun, și acum deschid votul pentru amendamentul care ne-a mai rămas, și anume amendamentul 3 privind regulamentul comisiilor. Cine este Uh, și vă rog acum să, să votați. S-a deschis votul. Cei care sunt pentru, vă rog să vă indicați uh, opțiunea. Uh, well, the amendment, uh... Bun. Amendamentul nu se adoptă pentru că nu se întrunește majoritatea cu două treimi. Îi dau cuvântul doamnei președinte al, a grupului de lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Mă gândeam să cer uh, vot pe părți, dar nu avem această opțiune, pentru că acum am pierdut o parte foarte importantă. Să voteze doar cei care sunt prezenți pentru că amendamentul spune că pot să voteze membrii prezenți și am schimbat această decizie de, și am schimbat acest principiu pentru întreaga plenară. Aș dori să vă reamintesc că, în ceea ce privește comisiile, există o altă regulă. Toată lumea trebuie să fie prezentă adică toți cei care sunt prezenți se consideră că au votat. Poate puteți să acceptați un amendament oral din partea mea, să votăm ca în comisii regula la vot să fie ca cei care votează să fie numărați și nu cei care sunt prezenți. Vă rog să acceptați acest amendament oral, cred că ar fi foarte bine. Mulțumim, doamna Herzog. Având în vedere că am participat la dezbaterea aceasta din grupul de lucru, știu că am dezbătut lucruri, acest lucru îndelung și am căzut de acord să modificăm cuvântul prezent la cu, uh, să schimbăm cu uh, cei care au participat la vot. Cei care au fost prezenți să schimbăm cu cei care au participat la vot. Deci voi supune acum amendamentul oral la vot. Votul s-a deschis. Have all voted, uh... Ați votat cu toții? Am închis votul. Vă rog, anunțați rezultatele. 30 in favor, 11... 30 împotriva 11 și 2 abțineri. Deci 30 pentru, 11 împotriva și 2 abțineri. Deci amendamentul se aprobă. Dacă nu există obiecții, felicitări, doamne Herzog, și tuturor membrilor din grupul de lucru. Pentru munca foarte eficientă, de asemenea mulțumesc membrilor adunării pentru că au aprobat amendamentele. Având în vedere că amendamentele aprobate vor fi conform deciziei dumneavoastră, vor intra în vigoare conform deciziei dumneavoastră imediat, nu va mai fi nevoie să extindem, să votăm cu privire la extinderea mandatului celor două grupuri de lucru, pentru că am introdus această propunere în amendamente. Deci, Felicitări tuturor pentru că ne-ați ajutat să trecem mai departe cu simplificarea regulamentului de procedură. Și am trecut, vom trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Acum doresc să vă atrag atenția la punctul, asupra punctului 12, dezbaterea și adoptarea deciziei cu privire la prelungirea mandatului grupului de lucru cu privire la Bielorusia și grupului de lucru cu privire la regulile de procedură. Dar acest lucru s-a făcut uh, în mod automat pentru că am votat amendamentele. Deci, domnul Darceașvili urmează acum. Point 12. Thank you. On, on the continuation of the work of the uh, working group. E doar continuarea grupului de lucru. Doamnă Herzog, cred în continuare că avem nevoie de o întâlnire a grupului de lucru ca să finalizăm chestiunea pe care am evocat-o ieri. Și anume, potrivit regulilor de procedură, vot separat poate să fie solicitat ori de către o delegație dacă aceștia reprezintă o zecime din totalul membrilor delegației sau de către două grupuri politice. Și ieri s-a făcut un întreg amestec între delegații și grupuri de lucru. În continuare nu știu dacă pe drept am hotărât așa sau dacă de fapt am încălcat regulile de procedură, pentru că pentru mine chestiunea aceasta încă nu a fost clară. Este obligatoriu ca persoanele să provină fie din delegație, fie din grupul de lucru sau nu? Hartul I will make it. And eh. Wait. Absolut, ce aici Mrs. Uh, Herzog, uh, you have the floor. Thank you very much. Aveți cuvântul, doamna Herzog. Doresc să Vă mulțumesc pentru încrederea acordată de a continua lucrările acestui grup de lucru. Împreună cu secretariatul am stabilit foarte multe puncte de discuție. Unele dintre ele au fost menționate de, deja. David, care este, David, care este membru în acest grup, uh, a vorbit și el despre câteva puncte. Domnul Mumadov a vorbit uh, și despre lista de vorbitori, uh, despre modul de a solicita cuvântul. Mai era și problema votului uh, pe păr sau a votului separat. Sunt multe aspecte care trebuie discutate și vă asigur că, ca și până acum, împreună cu copreședinții, încercăm să obținem mereu o abordare de consens. Să nu uităm că ceea ce ne dorim uh, prin aceste dezbateri este să obținem un uh, rezultat pașnic din toate aceste uh, propuneri oarecum confuze pentru membrii adunării parlamentare Euronest și am discutat și am ajuns la un consens și acest lucru se va vedea în următoarea plenară. Președintele, mulțumesc, dragi colegi, vă rog să acceptați ca grupul de lucru să continue să dezbată pe tema ridicată de domnul David Arceașvili și pe temele ridicate de alți colegi. Nu văd că nu se opune nimeni. Ca urmare, uh, vom lăsa grupul de lucru privind regulamentul de procedură să continue să funcționeze și să încerce să ne facă um, munca mult mai eficientă. Și acum vă invit să trecem la punctul 12. pentru că deși am luat decizia de a prelungi în mod automat mandatul uh, grupului de lucru, domnul Sarius Volski, care este președintele acestui grup de lucru privind Belarus, ar dori să ne facă o mică prezentare asupra activităților acestui grup de lucru. Voi fi succint. A fost vorba despre cea de-a patra reuniune, am tot invitat reprezentanții guvernului, Ministerul de Externe și societ- reprezentanții societății civile. Uh, Reprezentanții guvernului, adică ministrul de externe, nu și-a trimis niciun reprezentant și am avut șase reprezentanți din partea societății civile. De data aceasta, deci, ne-am concentrat pe un singur subiect. Informație și media în Belarus. Am, inv- am invitat uh, reprezentanții a trei stații de media uh, independente pentru a uh, obține uh, informații independente. Am discutat care sunt nevoile lor, ce consideră președintele Belarus că trebuie făcut și ce putem noi să oferim din partea Uniunii Europene și vom transmite concluziile noastre biroului și uh, Comisiei Libe. Următoarea reuniune va fi tot la obiect, adică ne vom referi la asistența financiară din partea Uniunii Europene către Belarus, așa cum este ea percepută de către donatori. Vom invita reprezentanții Comisiei Europene și, de asemenea, reprezentanții țării și reuniunea se va ține la toamnă. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Membrii adunării doresc să facă observații cu privire la spusele legate de grupul de lucru pentru Belarus. Eu sunt membru al acestui grup de lucru, am fost prezent la toate reuniunile sub uh, președinția antevorbitorului meu și cred că au fost um, ridicate foarte multe probleme foarte importante. Aceste aspecte sunt menite să ajute la continuarea dialogului între autoritățile din Belarus și uh, societatea civilă din această țară și, uh, pe de altă parte, și uh, dialogul între autoritățile de acolo și autoritățile europene. Dorim să vedem uh, Um, și voință din partea autorităților din Belarus. Am văzut, uh, în schimb, o participare foarte activă din partea societății civile din Belarus, lucru foarte important pentru menținerea dialogului. Deci, în calitate de membru al acestui grup de lucru, doresc să laud activitățile pe care le-a avut grupul și președintele grupului, domnul Sariusz Volski. Doamna Fleckenstein. Domnul Fleckenstein. Question whether we... Am o întrebare. Vom primi la timp un raport în scris sau ceva de genul acesta, pentru că știm că aceste activități sunt foarte importante și Vrem să fim puși la curent uh, despre discuțiile pe care le aveți cu societatea civilă și despre mm, celelalte elemente ale, muncii, ale activității dumneavoastră. Pentru domnul Sarus Volski, după cum spuneam, o notă privind uh, toate aceste discuții va fi transmisă biroului, iar biroul, dacă dorește, o va distribui uh, membrilor. Președintele, dacă nu mai sunt obiecții, vom proceda așa cum a propus domnul Sarius Volski. Mulțumesc. Have... Și astfel am închis și punctul de pe ordinea de zi numărul 12 și acum îi voi da cuvântul copreședintelui pentru a continua. We're going uh, successfully towards uh... Cred că am ajuns aproape de sfârșitul sesiunii noastre. Acum trebuie să discutăm despre adoptarea planului de lucru pentru anul următor și grosul discuțiilor se va concentra asupra plenarei. Știți că la anul vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European la sfârșitul lunii mai, ceea ce înseamnă înseamnă că deputații europeni nu vor mai fi cu toții aceiași. Parlamentul European și-a adoptat deja calendarul intern pentru anul 2014 și perioadele dedicate activităților externe. Dar probabil că știți că am fost invitați să organizăm sesiunea plenară la Erevan. Membrii delegației armene au prezentat această cerere către birou și noi am hotărât să recomandăm adunării parlamentare ținerea celei de-a patra sesiune Euronest în Yerevan în noiembrie 2014. Datele vor trebui confirmate ca să vedem dacă totul corespunde și cu calendarul Parlamentului European. Și comitetele de lucru se vor întâlni teoretic la Bruxelles în primul trimestru al anului 2014, deci o întâlnire de pregătire a acestor comitete la Bruxelles, cum spuneam, în primul trimestru 2014, dar văd că domnul reprezentant și șef al delegației al Mânderește să ia cuvântul. Stimați colegi, vă mulțumesc frumos că ați acceptat această idee. E va fi un eveniment organizat la cel mai înalt nivel și noi vom face tot ce ne stă în putință ca să ajungem la o sesiune rodnică și de succes. Mai am o întrebare. Am înțeles eu bine că în noiembrie nu există o perioadă prevăzută pentru activități externe pentru Parlamentul European, deci poate că ar fi mai bine să fie la sfârșitul lunii octombrie. Dumneavoastră hotărâți, dar aceasta ar fi sugestia mea. Domnul Sarsovski are cuvântul. Eu cred că trebuie să rămânem la ideea de a organiza o adunare în toamnă. Problema ridicată de secretariat este că trebuie să avem două reuniuni de comisii înainte de asta și termenul dintre această reuniune de constituire după alegerea noului Parlament este foarte scurt pentru că asta va fi în septembrie și atunci uh, în octombrie trebuie să avem două reuniuni de comisii, două ședințe de comisii și apoi o uh, plenară. Și atunci am putea să organizăm uh, ședințele de comisie în uh, componența veche înainte de vară și apoi să încercăm să respectăm dorința de a avea uh, Um, o plenară în octombrie și să respectăm și cerința de a avea cele două ședințe de comisii uh, înainte de reuniunea plenarei. Mulțumesc. About the timing for the plenary. În ceea ce privește calendarul, avem alegeri prezidenția- prezidențiale în Georgia în octombrie 2013, adică anul ăsta. A, ah, credeam că vorbiți despre anul acesta, am cer scuze. Deci, yes, of course. uh, colleagues. Uh... Da. Noul Parlament European va decide calendarul pentru anul 2014 Deci vom discuta lucrurile când va, vedi, va veni vremea. Putem să discutăm lucrurile așa cum a propus domnul Sariusz Volski. Dar ideea este să păstrăm un anumit grad de flexibilitate. De aceea, sper că veți lua o decizie de principiu pentru anul viitor și noi susținem formal ideea să se țină reuniunea toamna viitoare Restul va rămâne la latitudinea biroului, deci nu vom intra de acum în detalii. Deci, aș sugera să dăm un acord de principiu și urmează ca decizia să fie luată la toamnă. Dacă nu există obiecții, înseamnă că am decis. Mulțumesc foarte mult! A rămas ă, punctul diverse. Am făcut foarte multe până acum și n-a mai rămas nimic pentru azi. Vă mulțumesc foarte mult. Am avut o reuniune plină de succes. Cred că avem o tradiție bună de cooperare și efort constructiv. Vă mulțumesc deci foarte mult, cole- dragi colegi, Mulțumim de asemenea și interpreților, mulțumim secretariatului pentru uh, ajutor. Mulțumim din nou. Declară Uniunea închisă.